informat în legătură cu decizia Tribunalului din District din Grima într-o procedură penală împotriva domnului Herman Winkler în urma ridicării imunității sale prin decizia Parlamentului European din 12 aprilie 2016. La reuniunea din 12 aprilie, conferința președinților a adoptat proiectul de calendar